Bună seara. Începem ședința. Mai întâi aș vrea să spun că domnul Donjon, care este președintele subcomisiei sede, nu poate fi prezent astăzi și își cere scuze. Avem interpretare în câteva limbi, dar nu în toate. Nu se va traduce în daneză, finlandeză, suedeză, letonă, slovenă, malteză, bulgară, cehă, slovacă și estonă. De asemenea, vă amintesc că se va interpreta doar în limbile membrilor plini. Ședința de mâine este foarte densă, așa că va trebui să începem la ora 9 fix mâine dimineață. Dacă nu aveți uh, obiecții, consider că proiectul de ordine de zi se adoptă. Aveți uh, procesele verbale ale ședințelor anterioare și dacă nu aveți obiecții cu privire la acestea până la sfârșitul ședinței, ele vor fi considerate adoptate. Acum, dați-mi voie să urez un bun venit călduros generalului locotenent David Blicky, care este director general al statului major al Uniunii Europene. Generalul locotenent a fost un vizitator frecvent al acestei subcomisii în mandatul legislativ anterior și a oferit acestei comisii informații foarte valoroase, precum și analize despre operațiunile militare ale UE în Republica Centrafricană și Ciad. Generalul locotenent Lichy a fost uh, comandantul forței în misiunea EUFOR Altea în Bosnia și a avut uh, alte posturi și uh, atribuții operaționale. După trei ani la cârma statului major, va preda uh, generalului locotenent uh, olandez Ton Van Uff această funcție. După cum știți, statul major este singura structură permanentă la nivel militar a Uniunii Europene și oferă servicii de avertizare timpurie, evaluarea situațiilor și expertiză militară in-house. Sub mandatul Consiliului s-au desfășurat două operațiuni militare importante. Misiunea EU4 pentru misiunea EU pentru uh, cead și Republica Centrafricană în condiții climatice extreme și apoi um, misiunea NAVFOR Atalanta pentru uh, combaterea piraților din Golful Aden și coasta somaleză. Sub mandatul dumneavoastră s-a născut conceptul de grupuri tactice de luptă în cadrul uh, obiectivului global militar 2010. Așa cum am făcut și cu uh, generalul Bentaja, am dorit să ne spuneți uh, și dumneavoastră câte ceva despre activitatea pe care ați desfășurat tot timp de trei ani la acest stat major. Am dorit să ne spuneți uh, câte ceva despre cooperarea civilă-militară și cum se încadrează statul major în Serviciul European de Acțiune Externă și Și apoi vrem să ne mai spuneți câte ceva despre inovațiile aduse de tratatul de la Lisabona, cum ar fi structura, cum ar fi cooperarea structurată permanentă, clauza de asistență uh, prevăzută de tratat și uh, fondul de lansare. Și apoi câte ceva despre capacitățile militare de care Uniunea are nevoie pentru operațiuni viitoare, inclusiv acele grupuri tactice de luptă care ar trebui să fie folosite în mod mai flexibil. Domnule general Cotanent, aveți cuvântul. Chairman, thank you very much. Uh... Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să mă aflu din nou aici. Ați spus că aceasta ar putea fi vizita mea de rămas bun, pentru că predau mandatul la sfârșitul lunii mai. Însă, ca ofițer în rezervă, pot să mă prezint la alegeri, așa că să mă întorc în rândul dumneavoastră pe un alt post. Sigur, de cealaltă parte a mesei. În orice caz, mulțumesc foarte mult pentru bun venitul călduros. Sper să pot să mă adresez uh, pe toate chestiunile despre care ați vorbit. O să fac uh, câteva remarci și am să fac o prezentare de 20 25-30 de minute, pentru că vreau să lăsăm timp și pentru întrebări. Am să vorbesc mai ales despre operațiuni. Pentru că eu, ca ofițer militar, care am lucrat în stradul major al Uniunii Europene, am considerat că rolul meu principal este să pun la punct o capacitate operațională și să avem un efect operațional al Uniunii Europene. Și am încercat să fac acest lucru în tot serviciul meu militar, în toată cariera mea militară. Întotdeauna am crezut că operațiunile sunt pe primul loc. Așa că am să mă refer mai întâi la operațiuni și apoi am să mă refer și la celelalte teme pe care le-ați abordat în uh, prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Așa că am să vorbesc mai întâi despre operațiunea Atalanta. Am să fac câteva remarci introductive despre această operațiune. Mai întâi, am să vă spun că este prima operațiune maritimă a Uniunii Europene. Și apoi, poate o să vă surprindă, este o operațiune civilă-militară. Cred că unii nu uh, au uh, observat acest lucru și apoi această operațiune are un efect uh, măsurabil, cuantificabil și un uh, efect care este vizibil pentru că a reușit să contribuie la securitatea comunicărilor, comunicațiilor marine, care sunt vitale pentru economia și comerțul nostru. Sarcina principală a acestei misiuni, NAVFOR, este de a escorta navele ce transportă mărfuri prin cadrul programului de uh, hrană și să escorte navele care transport de asemenea mărfuri și materiale în cadrul misiunii Amison. Această operațiune a reușit 100%. au, am escortat 64 de nave prin programul de hrană mondială și încă vreo 40 prin programul Amison. Asta prin uh, ape ostile, ceea ce înseamnă că aproape 300.000 de tone de mâncare, de alimente au fost livrate pentru a ajunge la 1,6 milioane de somalezi în fiecare zi. Iată deci o contribuție neprețuită pe care o pune la dispoziție flota Uniunii Europene. Avem 20.000 de nave care tranzitează Golful Aden în fiecare an. Și din iulie anul trecut, adică de aproape un an de zile, au avut loc doar două atacuri care au și reușit în Golful Aden. Sigur, uh, succesul nu este atribuibil doar uh, operațiunii NAFOR, ci și tuturor celorlalte nave care activează acolo în zonă. Mai există încă 10.000 de nave care merg prin alte părți ale Oceanului Indian și unde operațiunea noastră este activă. În toată această zonă, doar un singur vas a fost luat ostatic de către pirați. Și acest VAS apare pe website-ul NAVFOR. Este vorba despre website-ul um, Cornului Africii, unde avem informații despre vase, despre protecția oferită, nu doar de misiunea maritimă a UE, ci și de NATO și de coaliția forțelor maritime, dar și de alții, de ruși, de japonezi, de indieni și de alte flote. Este deci o, o cooperare cu totul remarcabilă. Și de asemenea remarcabil este că doar un singur vas comercial înregistrat pe acest website a fost uh, capturat de pirați. Și atât. Toate celelalte nave care au fost capturate de pirați nu au uh, urmat cele mai bune practici maritime de combatere a pirateriei. Aceste practici sunt publicate pe website-ul NAVFOR, despre care vorbeam. Și aceste practici au fost um, redactate împreună cu Organizația Maritimă Internațională, companiile de expediție și cu asiguratorii și aș vrea să subliniez un singur lucru. Dacă toate vasele care tranzitează această zonă ar urma cele mai bune practici și s-ar înregistra pe site-ul UE, atunci ar exista și mai puține nave care cad pradă piraților. Un alt lucru important pe care vreau să-l subliniez este nivelul foarte mare de coordonare, cooperare și interoperabilitate între forțele naționale care sunt active în Oceanul Indian. Motivul este unul foarte simplu. Avem un multilateralism care funcționează în practică. S-a vorbit, uh, s-a discutat despre de multe ori, dacă aceste operațiuni maritime de combatere a pirateriei n-ar trebui să fie organizate de o singură forță, o coaliție a statelor care doresc să se implice sau doar Uniunea Europeană. Dar, de fapt, dacă avem aceste trei organizații care participă și care lucrează împreună, acest lucru permite și altor state cu flote să contribuie cu vase de război sub această umbrelă generală de coordonare a Uniunii Europene, a NATO și a Coaliției Forțelor Maritime. Deci cred că este um, foarte relevant că Uniunea Europeană a invitat în mod expres japonezii, chinezii, rușii și indienii să participe la efortul de coordonare – și doar când Uniunea Europeană a lansat această invitație, nu mă refer la Bruxelles, ci la comandanții marini din teren, deci doar atunci când s-a lansat această invitație, au venit și aceste țări din comunitatea internațională să participe la efortul de coordonare care se numește SHADE în, limba engleză. Shared. Este o um, reuniune informală, ca să spun așa, care este coordonată de UE, NATO și de Coaliția Forțelor Maritime. Și uh, a, avem un nou membru, avem pe China, care își va asuma un rol în rotarea pe care o avem uh, pusă la punct. Deci este un efort de coordonare internațională remarcabil. Operațiunea Atalanta este una foarte cuprinzătoare, foarte largă. Mulți cred că această operațiune este una exclusiv maritimă, dar operațiunea cuprinde și nave aeriene, iar navele aeriene ne ajută foarte mult pentru că ele au viteză, au o rază mare de acoperire și iată deci că avioanele au un rol foarte important. Dar și mai important este uh, efortul de cooperare civil-militar. Dacă mergi la Northwood, așa cum am mers eu, și vezi acolo șiruri de mese cu calculatoare și foarte mulți ofițeri navali care stau la ele, mai sunt și câte un, un sau doi ofițeri uh, terestri, dar e surprinzător că vezi acolo oameni în costume, aproape toți sunt în costume sau... Deci, în orice caz, în haine civile – uniforme civile, ca să spunem așa. E bine, i-am spus însoțitorului meu că atunci când mergi într-un sediu militar și vezi foarte mulți oameni îmbrăcați în civil, de obicei aceștia sunt uh, consultanții politici sau consultanții juridici. Și am fost uimit de cât de mulți uh, consultanți de tipul acesta existau acolo la Northwood. Zeci de astfel consilieri. Însă, mi s-a atras atenția că aceștia nu sunt simpli consultanți, ci ai industriei de transport, industriei de pescuit și că ei sunt reuniți acolo la centrul operațional la cartierul general de la Northwood și că este vorba despre o cooperare între forțele navale, forțele aeriene și industria de transport și pescuit. Iată deci o operațiune civilă militară veritabilă. Și acum uh, câteva cuvinte despre statele membre care au contribuit la operațiune. Aș vrea să identific mai întâi Franța, pentru că nu e un lucru uh, obișnuit să auzi că un ofițer britanic laudă Franța. Dar vreau să spun că Franța a adus 14 nave la această operațiune și este cel mai mare contributor și am uh, niște laude speciale de adus acelor națiuni care au contribuit la patrula maritimă, Franța, Germania, Luxemburg, Spania și Suedia. Pentru că aceștia reprezintă, aceste nave reprezintă multiplicatorii de forță care ne permit să acoperim toată această zonă imensă. Și, uh, de asemenea, vă mai spun uh, două lucruri despre operațiunea Atalanta. În ce privește pirații care au fost prinși, am câteva date statistice. Nu știu dacă se poate spune așa, dar uh, atunci când uh, se încheie sezonul musonic, crește activitatea piraterească în ultimele câteva săptămâni, ultimele 3-4 săptămâni de când s-a încheiat uh, sezonul ploios, am constatat că foarte multe acte piraterești au fost uh, împiedicate de navele uh, NAVFOR. Și am statistici doar pentru NAVFOR, nu și pentru celelalte misiuni Pirații au reușit să captureze trei nave, însă, în schimb, am uh, reușit să obținem uh, eliberarea a trei alte nave și 11 acțiuni piraterești uh, în grup au fost împiedicate. Majoritatea erau bazați în Somalia. Deci, 5 nave mamă și 5 schifuri au fost scufundate sau distruse. Am uh, arestat 67 de pirați, din care 11 vor fi transferați în Seychelles. Vor fi uh, transferați acolo pentru a fi urmăriți penal conform unui acord uh, judiciar între Uniunea Europeană și insulele Seychelles pentru urmărirea penală a piraților și alți pirați au fost uh, reținuți, însă 56 dintre ei vor fi eliberați din cauza că nu avem probe suficient de solide pentru a-i acuza în instanță. Cred că avem uh, deci, date destul de bune. Avem de asemenea un acord de transfer cu Kenya pentru transferul piraților suspectați. Avem uh, am avut deja 75 de transferuri de pirați către jurisdicția keniană, din care 8 au fost um, condamnați săptămâna trecută și mai avem încă 9 procese judiciare în desfășurare în acest moment. O să închei uh, prezentarea operațiunii Atalanta spunându-vă cât de eficientă este. Avem încă nave comerciale care sunt capturate de pirați și aș critica aceste nave pentru că nu își iau măsurile de siguranță necesare, măsurile recomandate. Pe de altă parte, noi, cei care oferim capacitățile maritime și aeriene, nu putem fi prezenți peste tot, pentru că avem o zonă extrem de mare de acoperit. Însă, rata atacurilor piraterești uh, a scăzut, cel puțin a atacurilor care au avut succes doar unul dintre, din patru atacuri reușește. Și reușim să prindem pirați și să um, prindem nave ale piraților și le, să le scoatem din circulație. Uniunea Europeană este lider în aceste eforturi de combatere a pirateriei, și ne dăm seama dacă e să comparăm numărul de pirați care sunt prinși de NATO, de forțele coaliției internaționale și de noi. N-aș vrea să, să spun că suntem într-o concurență cu ei, din potrivă. Există coordonare între diversele forțe implicate în zonă, coordonare foarte bună și probabil că noi am beneficiat uh, de perma norocului și nu atât a planificării, pentru că să cauți un pirat în uh, zona Oceanului Indian e ca și cum ai căuta un ac în carul cu fân. Continuing. Privind operațiunea Altea, care este o continuare a operațiunilor din Bosnia-Herzegovina. Aceasta continuă prin mandatul său executiv de a, uh, menținerea unui mediu de siguranță. Aș considera că această operațiune a fost uh, de asemenea de succes. Riscul de confruntare între comunități este acum foarte scăzut. ceea ce reprezintă și uh, semnul unei lipse de apetențe pentru conflict uh, de partea comunităților în urma evoluțiilor din uh, sfera socială și politică asupra cărora voi reveni. Dar, fără întoială, este și o consecință a angajamentului continuu al Uniunii Europene și al mediului internațional prin forțele militare prezente în Bosnia. Aceste forțe militare sunt uh, recunoscute de către înaltul reprezentant din Bosnia, EUFOR, este recunoscut ca având o uh, influență de moderare, de calmare, într-un climat volatil, uh, chiar febril, în această perioadă preelectorală. Statele membre, după cum știți, au fost de acord să mențină acest mandat executiv în anul 2010, măcar pe perioada alegerilor, cu posibilitatea de a-l prelungi după 2010, dar acest lucru va face subiectul revizuirii. Între timp, Consiliul a fost de acord să sporească operațiunile printr-o misiune de formare care va acționa ca o misiune complementară reformei uh, apărării NATO care acționează în Sarajevo. Iar această misiune de formare se axează pe formarea forțelor armate bosniene la nivelul tactic, uh, având în vedere anumite uh, specialități militare se bazează pe analiza unor nevoi de formare realizate și de către noi și de către autoritățile bosniene și, din nou, aceasta este o zonă de cooperare foarte fructuoasă. Există unele probleme, după cum știți, nu toate statele membre sunt dispuse să-și mențină nivelul prezenței în zonă după perioada de alegeri. Aceasta va rămâne o problemă în continuare, dar eu aș considera că este mai mult o problemă de ordin uh, politic decât militar. A treia operațiune, care este mai degrabă o misiune, se află în ultimele sale faze de planificare și în primele faze de punere în aplicare, fiind vorba de uh, misiunea de formare din Somalia, Somalia, având loc în Uganda. Obiectivul său este de a contribui la formarea forțelor de securitate somaleze, recruții fiind aduși din Mogadishu după ce au fost selectați de Emerson, aduși în Uganda, unde armata ugandeză deja formează numere mari de somalezi pentru a contribui la forțele de securitate conduse de uh, guvernul uh, și de, de guvernul de tranziție federal. Planul este um, ca această misiune să funcționeze timp de circa un an, cu obiectivul de a contribui la formarea următoarelor două loturi de uh, recruți somalezi. Uh, este vorba de câte o mie de recruți și în, uh, formarea durează șase luni, după care sunt uh, trimiși înapoi în Mogadishu, uh, puși sub comanda forțelor somaleze. Se intenționează formarea a două astfel de locuri de, loturi de recruți. Formarea uh, ofițerilor inferiori este una dintre obiective, astfel încât acestea să poată asigura lanțul de uh, comandă în cazul grupurilor, competențe precum luptele în zone uh, construite, comunicații, uh, Uh, eficientizarea prin comunicații și câteva competențe de, uh, legate de câmpul de luptă pentru eficientizarea acestor forțe. Calendarul pentru aceste operațiuni ar fi următorul. Consiliul să lanseze acțiunile la uh, sfârșitul lunii, dacă totul decurge Bine, avem o foarte mică echipă în Uganda care face deja pregătirile și începe să pună la punct infrastructura pentru a spori numărul recruților care pot fi formați acolo. Deja s-au uh, încheiat contractele și acțiunea poate începe. Capacitățile operative inițiale adică să-i spunem avampostul misiunii de formare, ar fi uh, la în, în începutul lunii aprilie, ar fi uh, funcțional și la sfârșitul lunii aprilie, încep, începutul uh, lunii mai, se poate începe formarea, instruirea acestor forțe somaleze. Această instruire va fi condusă și supravegheată de către Uganda, care uh, Uh, reprezintă uh, partea uh, implicată principală, iar rolul nostru este să-i sprijinim pe ugandezi prin formatori suplimentari, mai ales în specialitățile menționate anterior. Amploarea misiunii de formare este destul de mică și aș remarca faptul că este vorba de o zonă de nișă unde o contribuție mică europeană va aduce o, un plus de valoare disproporționat de mare, să spunem, pentru succesul operațiunii. Nu toți uh, formatorii vor fi acolo în același timp, pentru că uh, formatorii somalezi vor trebui să fie deja o vreme la fața locului înainte să poată asimila uh, formarea. Însă formarea uh, ofițerilor inferiori va demara încă de la început. Cer scuze, am să revin la misiunea de formare. Este condusă de un colonel spaniol. Spania s-a oferit să fie națiunea cadru și ați putea spune că în orice uh, misiune am fost eu implicat, am observat că dacă un stat membru uh, își asumă acest uh, rol de națiune cadru, acest lucru contribuie la aplanarea oricăror diferende, mai ales în ceea ce privește uh, can run smoothly. Uh, and Spain has played a full role in facilitating this particular operation. Um, Dacă îmi dați voie, am să mă refer la alte aspecte despre care m-ați întrebat uh, și apoi voi uh, aștepta întrebările dumneavoastră. Alte activități ale ale statului major este mm, evaluarea strategică, iar Direcția pentru Informații Operative se ocupă de un personal de 40 de oameni care fac exact ceea ce v-ați aștepta să facă, introduc informații operative obținute din, de la toate cele 27 de state membre și sistemul funcționează foarte bine. Evoluția pe care vreau să o semnalez este că aceea că sistemul funcționează mai bine când uh, se ia o abordare uh, amplă, cuprinzătoare. Colaborarea dintre dintre diferitele organizații uh, funcționează mult mai bine de când am fost numit în funcție, dar pun asta pe seama meritelor generalului din Lituania. Între acesta și Sitsen, capacitățile Uniunii Europene au evaluat mult mai ales în ceea ce privește colaborarea. Alte realizări uh, în mare măsură se referă la eforturile personalului astfel încât să putem organiza mai bine și mai eficient misiunile. Există o gamă întreagă, voi menționa doar câteva întreagăt, pentru că fiecare reprezintă un uh, subiect uh, în sine. Sigur că întotdeauna încercăm să revizuim, să îmbunătățim conceptele existente, unul dintre acestea fiind reacția rapidă și s-a pus mult accent în ultimele două președinții, cea suedeză și cea spaniolă, asupra utilitatea grupurilor tactice și au avut loc multe discuții, multe seminarii, inclusiv la nivel ministerial și cred că ați citit declarațiile președinției suedeze care încurajează o abordare mai flexibilă uh, privind aceste grupuri tactice este ceva dificil, pentru că nu toate statele membre sunt de acord. Cu toate acestea, s-au făcut unele îmbunătățiri și există activități în curs în vederea dezvoltării uh, în continuare a acestora, în special în ceea ce privește um, sporirea vitezei de reacție. Și în paranteză aș menționa faptul că vom Uh, extrage învățăminte din experiențele anterioare pe care de la Haiti, din Haiti, operațiunile din Haiti și le vom uh, folosi pentru îmbunătățirea activităților um, grupurilor tactice. Avem în vedere și conceptul securității maritime și în același timp Agenția Europeană de Apărare a Uh, recrutat cinci uh, viceadmirali ca să raporteze asupra supravegherii maritime. Aceste rapoarte sunt uh, finalizate și sunt analizate în cadrul Agenției pentru Apărare Europene și, în, și de către secretariat. S-a pus uh, mult accent pe această chestiune și în timpul uh, celor două președinții anterioare să se vadă care sunt capacitățile folosite deja și modul în care acestea pot fi dezvoltate pentru a deveni mai utile pentru operațiunile viitoare. V-aș atrage atenția asupra unei dileme. Noi vedem care este utilitatea, să zicem, a capacităților de supraveghere mar- maritime dezvoltate de statele membre, de exemplu în Baltic, în Marea Baltică, în Mediterană, unde există organizații uh, internaționale de supraveghere. Nu numai organizații, dar este vorba și de um, sisteme uh, complicate, complexe tehnologic. Dispunem de această tehnologie și este nevoie să, o încuraj, să încurajăm utilizarea lor pentru uh, operațiunile PSAC. va trebui să explorăm această zonă, să vedem cum putem să încurajăm capacitățile utilizate în cadrul uh, Uniunii și dacă cele folosite în exterior n-ar putea fi exploatate și în interiorul Uniunii. Una dintre problemele granițelor maritime este că acestea nu există. Una dintre lecțiile învățate în urma operațiunii Atalanta este aceea că arhitect structura de comandă și control realizată de Uniunea Europeană în ultimii 6-7 ani se, este centrată pe acțiuni terestre și multe dintre operațiunile noastre militare au fost într-adevăr terestre. Iar arhitectura noastră de comandă și control funcționează bine în acest caz, deoarece pentru asta a fost concepută. Însă nu a funcționat la fel de bine pentru operațiunile maritime și am uh, extras învățămintele din acest lucru și acum încercăm să îmbunătățim situația nu numai pentru operațiunile în curs, ci și pentru cele viitoare. Și nu numai în domeniul maritim, dar ne vor uh, ajuta și în operațiunile aeriene. Aceasta este, deci, una dintre, uh, unul dintre domeniile de care ne ocupăm. Sunt multe de făcut pentru a îmbunătăți și încuraja dezvoltările din uh, zona IT. Aceasta include împărtășirea imagisticii uh, între statele mem membre cu Bruxelles și cu uh, punctele de comandă, cartierele generale. Acestea sunt nu numai evoluții uh, pur militare în ceea ce privește sistemele uh, TIC, ci acestea se conjugă și cu alte activități ale secretariatelor în uh, zona civilă, ceea ce adaugă la complexitatea, probabil că și la costul și timpul necesar uh, dezvoltării acestor opera operațiuni. Ultele, ultimele cuvinte uh, privind uh, parteneriatele. Nu pot să nu menționez relațiile dintre Uniunea Europeană și NATO. Nu vreau să mă acces pe aspectele politice, pentru că există unele obstacole politice uh, bine cunoscute, însă în cadrul acordurilor existente pot spune că de la nivelul meu și având în vedere contactele mele cu NATO, pot spune că aceste contacte cu NATO sunt foarte uh, fructuoase. Am menționat deja Atalanta, unde am avut un modus operandi foarte, foarte bun cu NATO, dar și cu alte organizații militare. Operațiunea Berlin Plus funcționează încă foarte bine în Bosnia și la nivelul statului major uh, Personalul meu se întâlnește periodic cu personalul NATO pentru a ne asigura că ceea ce facem noi în Uniunea Europeană nu uh, dublează, nu se suprapune peste acțiunile NATO și încercăm să uniformizăm uh, acțiunile noastre, ținând minte că trebuie întotdeauna să ne menținem autonomia uh, pentru fiecare uh, organizație în parte. Însă aș spune că relațiile de lucru funcționează foarte bine, chiar în ciuda constrângerilor. Dacă se poate îmbunătăți, vă spun uh, cu franchețe că da, se pot îmbunătăți mult, însă problemele sunt nu la nivelul, lu- uh, nivelul de lucru, ci la nivelul politic, deci nu țin de competența mea. Relațiile cu Agenția Europeană de Aur Apărare sunt uh, de asemenea mult mai bune. Uneori am impresia că personalul celor două organizații doresc să monopolizeze anumite proiecte și domenii, ceea ce este firesc când uh, cineva depune multe eforturi pentru anumite scopuri. Însă, relațiile mele cu domnul Alexander Weiss și cu personalul meu și cu uh, personalul Agenției Europene de Apărare sunt mai bune decât au fost înainte, în ultimii trei ani. Există multe personalități care uh, doresc uh, să colaboreze cu entuziasm și acest lucru face bine. În ceea ce privește colaborarea cu ONU, aștept uh, predarea operațiunii Chad. Din perspectivă militară a funcționat foarte bine colaborarea, interacțiunea. Sigur că au, au probleme de ordin juridic, de ordin financiar. Cred că acestea din urmă au constituit un obstacol major, dar la nivel militar a fost o colaborare bună. Și bineînțeles că nu suntem mulțumiți cu această situație. Există și învățăminte pe care le-am tras și chiar săptămâna trecută au, am primit niște reprezentanți de la New York care au vrut să verifice împreună cu mine și cu alții din secretariat dacă încă am învățat ce trebuia din operațiunea Chad. Și um, înainte să închei, câteva cuvinte privind câteva probleme instituționale și de gestiune. Satul major european s-a mișorat, de fapt, ceea ce poate să vă surprindă. Când am sosit eu, erau circa 200 de angajați, după care, în urma experienței uh, operațiunilor din uh, Congo, acestea s-au numit lecțiile Wiesbaden, prin care uh, statele membre au uh, dorit ca statul major să fie mai pregătit pentru asemenea operațiuni. Și atunci statul major a fost uh, întărit cu încă 10 ofițeri și am schimbat structura pentru a ne configura mai bine pentru a putea planifica în avans operațiunile. Ceea ce a dat rezultate extrem de bune și cred că dovezile le putem regăsi în planurile de contingențe pe care le-am uh, pregătit pe plan intern, însă nu au fost uh, publicate. Însă, în ceea ce privește operațiunile Chad și Atalanta, precum și misiunile de formare din Somalia, s-a dovedit utilitatea acestor planuri în plus, am reușit să sprijinim mai bine capacităților de planificare ale uh, cartierelor generale civile. Ultimele evoluții sunt uh, dezvoltarea CNPD, Direcția pentru, planificare, pentru gestionarea crizelor, și um, aceasta a implicat, pe de o parte, transferul a 14 uh, ofițeri din statul major pentru a întări uh, această direcție. Și asta în scopul de a întări uh, numerele din uh, statul major general. Deci am făcut câteva sacrificii în câteva domenii, dar nu ne-am sacrificat capacitățile de planificare ca urmare a lecțiilor Wiesbaden. Uh, și o să vă spun acum că, de îndată ce, deși sunt satisfăcut pe moment de faptul că avem masa critică necesară pentru a ne asuma angajamentele și sarcinile pe care le avem, pe de altă parte trebuie să uh, revizuim totul și să uh, analizăm impactul um, uh, evaluărilor de criză care au preluat o parte din uh, sarcinile Uh, deja existente, dar cred că ar fi foarte bine dacă uh, peste șase luni reanalizăm starea de lucruri și vedem dacă statul major este potrivit pentru rolul său. S-a luat o decizie uh, ca statul major european să fie inclus în serviciul de acțiuni externe al Uniunii Europene, lucru care nu s-a schimbat și pentru moment, după cum știți, un altul reprezentant uh, face mari eforturi pentru construirea acestui serviciu de uh, acțiuni externe, dar vă asigur că statul major european este implicat adânc în această activitate, care vă va fi prezentată în curând. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule general. Trecem acum la întrebări în prima rundă avem o întrebare de la, din partea reprezentanților fiecărui grup politic. Domnul Gala. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule general Lichy, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru activitatea depusă în cei trei ani, în special pentru prezența dumneavoastră frecventă aici, și pentru profesionalismul de care ați dat dovadă și pentru prezentarea competentă a evoluțiilor de care sunteți răspunzător. Întotdeauna a fost util pentru noi și în special util pentru uh, reflexiile noastre politice. Mie mi s-a părut extrem de interesant faptul că ați menționat uh, operațiunea Atalanta și ați vorbit despre cooperare multinațională. V-ați referit la trei organizații diferite, chiar patru, dar în același timp ați spus că Uniunea Europeană a avut grijă să nu provoace fricțiuni între UE și NATO. Bineînțeles, acesta ar fi un caz clasic de, de dublare a eforturilor. Așa cum a spus uh, domnul general Bontejia atunci când s-a retras, în public când a spus acest lucru în public, a spus că avem nevoie de un sediu operațional, de un cartier general care să realizeze planificarea necesară și mă întreb dacă dumneavoastră ați avut vreun punct de vedere în această privință, mai ales acum, în momentul în care uh, părăsiți acest post. Deci, care este părerea noastră pe această temă? Este posibil să avem cooperare și fără aceasta? Și am o întrebare legată de un punct pe care încă nu l-ați menționat în prezentarea dumneavoastră, pentru că este legat mai degrabă de aspectul politic. Noi avem ambiții foarte mari în ceea ce privește capacitățile noastre. Avem niște obiective globale începând din 2004 și întrebarea mea este cât de departe am ajuns în acest moment care este starea de lucruri. Pentru că aveam, am primit un raport în 2008, dar care este evaluarea dumneavoastră a situației și care sunt eforturile de care este în continuare nevoie? Domnul Pașcu. Vă mulțumesc foarte mult și eu aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte profesionistă și care ne-a adus un plus de informații. Vă mulțumesc pentru curajul de care ați dat dovadă și vă urez succes în meciul de rugby care va avea loc uh, duminica viitoare. Deci apreciez curajul dumneavoastră, cum spuneam, și doresc să vă urez uh, succes și în următoarele posturi. Și poate ar trebui să vă gândiți bine dacă politica chiar merită un talent ca dumneavoastră. Pe mine m-ar interesa să aflu Uh, în ce măsură succesul înregistrat în, oper în operațiunea Atalanta se bazează pe informațiile bune care indică intențiile piraților și uh, monitorizarea și supravegherea uh, porturilor sau plajelor de pe care pleacă? În o a doua observație sau întrebare ar fi, ați spus că ați făcut instrucție cu mai mulți viitori soldați din Somalia. Cred că problema este doar pe jumătate asta, pentru că cealaltă jumătate, cea mai importantă, este la nivel instituțional. Și asta în Somalia ar trebui să se să profite la nivel instituțional de experiența și de uh, formarea profesională care îi se acordă. Uh, și în al treilea rând, de curiozitate, dacă acești pirați sunt într-adevăr condamnați, unde sunt ei închiși și unde își servesc aceste uh, sentințe? Mulțumesc! Domnul Butico. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule general. Eu am senzația că putem învăța multe de la dumneavoastră, astfel încât uh, regret să aud că veți pleca din acest post pentru a vă dedica probabil acestui hobby pe care l-ați declarat de uh, tăiat cu drujba, dar uh, poate acest hobby ar putea deveni o carieră politică dacă vă gândiți bine sau poate vreți să participați la următoarele jocuri ale templarilor dar înainte, ale tăieturilor de lemne, dar înainte de a face asta, îmi face plăcere să am ocazia să vă pun câteva întrebări pentru a înțelege și a învăța chiar mai multe. În ceea ce privește, în primul rând, operațiunea Atalanta, sunt de acord că, într-adevăr, a fost o operațiune de succes până în acest moment și am două întrebări. În ceea ce privește cooperarea pe care ați menționat-o cu țările ca India și China, care, în mod evident, um, această cooperare a evoluat în mod pozitiv, vedeți și alte regiuni sau alte sarcini în care cooperarea cu asemenea parteneri ar putea de asemenea să fie o opțiune pentru Uniunea Europeană? Și în al doilea rând, a doua întrebare legată de Uh, rolul participanților civili pe care ați menționat. Care este, de fapt, uh, rolul lor în procesul decizional? A doua observație este legată de USAM, de care ați vorbit uh, deja. Știu care este valoarea adăugată pe care o vedeți dumneavoastră în această misiune, dar aș vrea să știu care va fi contribuția din partea diverselor state membre la această misiune, dacă se poate să ne dați câteva cifre sau o listă. Și a doua întrebare, care sunt măsurile de precauție pe care le luăm împotriva pericolului ca uh, soldații să dezerteze? Deci avem practic facem instrucție cu niște soldați care după aceea ar putea deveni mercenari în slujba unor uh, zi ai războini, uh, războinici. Deci, cum uh, justificăm acest lucru? Și ultima întrebare este cum măsurați dumneavoastră succesul acestei operațiuni? Și ultima întrebare legată de cooperarea cu NATO. Sunt sigur că ați observat că în discursul său la școala militară din ianuarie, doamna secretar de stat Hillary Clinton, atunci când a vorbit despre viitorul uh, securității și siguranței europene, nu a vorbit deloc de PSAC. Deci, aveți impresia că din partea NATO rolul jucat de PSAC este subminat sau NATO chiar își dă seama care este acest rol pe care l-am jucat noi până acum? Domnul Tano, mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, domnule Lichi, în ceea ce privește Atalanta, uh, am văzut că înainte să fiți soldat, a studiat dreptul la Cambridge. Puteți să ne spuneți câte ceva despre acest vacuum juridic internațional pentru că noi atunci când am abrogat uh, legea legată de pirații, am, n-am pus nimic în locul ei. Deci, practic, nu avem niciun instrument juridic pe baza căruia să putem captura pirații și a trebuit să ne bazăm pe o infrastructură juridică destul de prost uh, dotată uh, din țări precum Kenya. Deci ar trebui poate să încercăm să închidem pirații în propriile noastre țări? În ceea ce privește Somalia, aveți vreo dovadă că Al-Qaeda, care a fost foarte activă, a reușit să obțină uh, profituri din banii de răscumpărare? Și m-ar interesa de asemenea dacă acești uh, uh, soldați pe care îi instruim ajung să dezerteze și să intre în rândurile teroriștilor și mă interesează în special teritoriul somalez în ce măsură, având în vedere implicațiile de securitate din Africa, cooperăm și uh, oferim asistență și instrucție în, uh, în Somalia, pentru că, din punct de vedere juridic, așa cum am spus, uh, ele se află sub uh, un guvern federal provizoriu. Și mai este o întrebare la care ați făcut aluzie Uh, dar nu eram sigur. Vă puteți asigura că oameni ca mine, care vin dintr-un partid uh, sceptic în privința conceptului PSAC și care analizează cu mare atenție politicile respective, că aceste națiuni nealiniate, cum ar fi India, sunt mai, uh, au o poziție mai confortabilă atunci când uh, uh cooperează cu PSAC decât uh, să-și dedubleze activitatea în cooperare cu NATO. Deci dacă există într-adevăr această valoare adăugată la ceea ce faceți dumneavoastră în PSAC, atunci acesta este un, un motiv foarte bun. Am observat de asemenea în, în CV-ul dumneavoastră că ați studiat și limbile străine și mă interesează ce limbi străine ați, ați studiat și vreau să știu dacă engleza este limba de lucru în toate operațiunile PSAC așa cum uh, mai nou este limba de lucru în toate ședințele comisiile noastre. Deci uh, m-a interesat care este a doua limbă pe care ați învățat-o și de asemenea de câte ori vă întâlniți cu uh, șefii de stat major, vă întâlniți cu ei în mod regulat și puteți să ne spuneți dacă rezistența principală față de această cooperare vine mai degrabă din partea NATO sau din partea noastră. Nu știu dacă ar trebui să spun mulțumesc, dar din politețe o voi face. Deci mi a spus la dispoziție un meniu destul de bogat. O să încep cu primul punct care se referă la uh, cartierul general al operațiunilor Uniunii Europene. Deci, poate ar trebui să spun, ca o prefață la toate observațiile mele, Cred că se poate spune că britanicii la naștere, în configurația lor genetică, sunt eurosceptici. Și eu mă număr printre ei, și eu sunt eurosceptic și am declarat-o foarte clar. Deci sunt eurosceptic dintr-un număr mare de motive și de când uh, lucrez aici la Bruxelles în, uh, de trei ani încoace, uh, sunt mai puțin euros, sceptic, deci am mai puține justificări pentru a fi așa. Dar în zona PSAC, asta este domeniul în care sunt cel mai puțin eurosceptic și sper că în răspunsurile mele o să vă pot explica și de ce. Dar să începem cu uh, operațiunea Headquarters. Cred că trebuie să fim foarte clari. Ce ne trebuie pentru planificarea și realizarea de operațiuni militare este uh, un centru operațional bine structurat și bine organizat. Și în acest moment avem centre operaționale foarte bune. Cele pe care le-am folosit uh, până acum în, uh, în Berlin sunt, funcționează extrem de bine, avem și în Potsdam, avem și în Norwood și toate acestea și-au demonstrat valoarea. Deci uh, putem aduce oameni acolo, există camere goale care sunt foarte ieftine, avem câteva menajere și calculatoarele și n-aș vrea să critic aceste centre operaționale. În operațiunea Atalanta este extrem de util faptul că aceasta este condusă de la Norwood, pentru că Norwood a fost un centru maritim tradițional în Regatul Unit, este uh, comasat cu un centru de comandă NATO, deci este extrem, extrem de util și permite statelor membre să Uh, rotească oamenii între centrele operaționale, astfel încât uh, toate statele membre să aibă o expunere mai mare la uh, procesele de formare decât prin exerciții de instrucție. Deci cred că obținem o valoare bună și aceste centre operaționale funcționează și atunci se pune întrebarea chiar trebuie să reparăm ceva ce nu e stricat? Uh, Deci, cred că răspunsul este că trebuie să facem exact ceea ce a spus un altul reprezentant. Trebuie să facem o analiză. Pentru că dacă vrem să stabilim un centru operațional, trebuie să vedem care sunt avantajele și dezavantajele. Trebuie să ai o clădire suficient de mare, trebuie să ai personal și cât de mare trebuie să fie acest centru operațional. Poți să ai doar 40, 60, 80 de oameni și dacă trebuie să conduci mai mult de o singură operațiune, atunci aduci oameni suplimentari. Dar asta pare, de fapt, o structură ad hoc. Dar să ai un uh, centru operațional cu tot personalul și care să aibă și conceptele uh, potrivite și doctrinele uh, potrivite și să valideze reacțiile rapide, uh, dacă există așa ceva, cât de mare trebuie să fie? De 200 de oameni, de 400 de oameni, de 800 de oameni și de unde obținem personalul necesar pe termen scurt și mediu atunci când toate bugetele de apărare sunt atât de strânse? Pentru că unii oameni ar spune că dacă NATO face o restructurare uh, normală și uh, poate să compenseze practic uh, structura europeană. Uh, deci ar putea să ajungă la o măsură de economie globală. Dar avem de-a face cu o capabilitate multilaterală și voi sări acum la întrebarea de la final din partea domnului Tanac și anume care este utilitatea PSAC-ului, deci cât, uh, ce facem cu el. Și ceea ce ați spus noastră este perfect corect. Deci PSAC umple un gol care există pe piață și chiar asta face. A făcut-o și până acum de nenumărate ori. Deci, expediția în Ciad, spre exemplu, nu ar fi putut fi realizată în întregime de NATO. Deci nu ar fi fost acceptabilă din motive politice de către NATO. Nici pentru ONU nu era acceptabil. Deci, ONU a fost respins atunci când a, a avut tentativa de a avea o operațiune militară în Ciad. Și atunci comunitatea internațională și-a spus trebuie să facem ceva în Ciad, pentru că altfel vom avea probleme și mai mari. Și de, atât de natură umanitară cât și de natură uh, politică pe partea cealaltă a graniței. Deci trebuie să luăm măsuri proactiv. Uh, deci asta a spus comunitatea internațională, inclusiv uh, Statele Unite. Știu că n-au numărul nostru de telefon, dar știu să ne trimită mesaje și ne-au încurajat totuși să facem acest lucru pentru că era nevoie să facem așa ceva. Și Uniunea Europeană are o umbrelă politică, are o armată destul de mică dacă stăm să o comparăm cu NATO, pentru că numărul militarilor este uh, în, um, de 177 în statul major. Deci asta e destul de puțin pentru populația atât de mare a Europei. Deci este o cifră destul de mică atunci când o comparăm cu alte structuri din uh, organizațiile vecine. Deci 177 înseamnă uh, o valoare bună pentru banii cheltuiți și, cum spuneam, acoperă un gol pe piață. Operațiunea Atalanta ar fi trebuit să fie condusă de NATO sau de Uniunea Europeană. Pentru NATO asta n-a însemnat niciun om în plus uh, în ceea ce privește structura de comandă, pentru că aceasta deja există. Deci ei au o infrastructură, au o structură de comandă. Pe uh, Uniunea Europeană ne-a costat să aducem încă 114 oameni dar 114 oameni din toată Europa pentru a conduce sau pentru a contribui la conducerea unei operațiuni navale maritime, mie mi se pare destul de ieftin. Deci suntem la nivel de low cost aici, suntem în EasyJet. Deci 114 oameni, pentru că navele de acolo sunt aceleași nave, fie că merg sub pavilion NATO, fie că merg sub pavilion UE. Deci, organizația Umbrella este cea care a adus plus valoarea, pentru că, așa cum ați subliniat, am putut să tratăm și cu India, Japonia, China, uh, Rusia. Deci asta a facilitat colaborarea lor în această operațiune. Și cred că am dreptate când spun acest lucru, într-un mod în care nu ar fi fost posibil dacă operațiunea ar fi fost condusă exclusiv de alte organizații. Nu vreau să discreditez uh, organizația NATO, pentru că știu că există câteva state că nu ar, care nu ar dori să participe la operațiuni UE. Deci dacă avem NATO cu structura de comandă, cu structura forței de comandă, a permis statelor care vor să participe totuși să participe. Și faptul că Uniunea Europeană există acolo împreună cu NATO nu ar trebui să fie considerat o suprapunere sau o dedublare, ci mai degrabă o complementaritate un lucru care a adus o valoare adăugată foarte mare și cu un cost foarte redus. 114 oameni. Dacă Europa nu își permite acest lucru, apoi eu nu mai zic nimic. Revenind la cartierul general sau centrul operațional al Uniunii Europene, avem nevoie de așa ceva aici la Bruxelles? Cred că deocamdată trebuie să stăm și să ne gândim bine la acest lucru, pentru că trebuie să facem o analiză foarte atentă înainte de a lua decizia. Știu că în altul reprezentant uh, acționează cum trebuie și face o analiză. Și parte din această analiză reprezintă abordarea cuprinzătoare sau largă. Înțelegem în totalitate ce înseamnă o operație civilă sau operație civilă și militară? și ce este necesar pentru o structură de comandă civilă-militară, cât de integrată ar trebui să fie și dacă ar trebui să fie integrată. Există aici două școli de gândire. Avem pe de o parte secretariatul, avem uh, statele membre și um, unii cred că ar trebui să existe două lanțuri de comandă diferite, pentru că civilii și militarii provin din culturi diferite. Multe uh, state membre separă aceste două servicii prin Constituție, deci, cred că nu ar trebui să ne grăbim uh, să decidem să construim un singur uh, centru operațional, ci să ne clarificăm mai întâi nivelul de ambiții. Câteva cuvinte despre obiectivul global și uh, capacitățile pe care le avem. Avem încă deficiențe, avem lacune și cred că ar trebui să ne gândim dacă ar trebui să revizuim acest obiectiv global, să-l rescriem nimeni n-a ajuns încă la un acord asupra acestui obiectiv, dar de vreme ce eu mă retrag curând pot să vă ofer punctul de vedere personal. Punctul meu de vedere este desigur că ar trebui să revizuim acest obiectiv global, însă la momentul oportun. Cred că deocamdată avem câțiva factori care ar trebui să ne pună pe gânduri. Factori care includ contextul nu are rost să stabilim un nou obiectiv global când uh, acest obiectiv per se uh, se transmută către alte uh, probleme. Se pune mai întâi întrebarea care este natura conflictului. Știu că în unele state membre, în unele structuri militare, mai există încă un proces de transformare, adică încă nu se înțelege foarte bine definiția conflictului și nu știm ce va face Uniunea Europeană peste 10 sau peste 20 de ani. Nu știm dacă vom avea intervenții convenționale și vom trimite avioane de luptă, nave de război sau nu. Deci trebuie să stăm să ne gândim, să tragem uh, învățăminte de pe urma experienței din Balcan, din Afganistan și să vedem de ce capacități avem nevoie pe viitor și apoi să revenim la acea abordare largă sau cuprinzătoare. Cât de separate sau de integrate ar trebui să fie componentele civilă și militară? Și apoi, uh, oare acest obiectiv global ar trebui să fie unul cuprinzător sau unul pe componente separate? Și apoi, uh, bugetele ministerilor de apărare nu vor crește în viitorul apropiat și nici în viitorul mediu, după câte se vede. Deci uh, nu știu dacă ar fi momentul cel mai bun să uh, stabilim un nou obiectiv global mai ambițios când este clar că avem deja lacune și deficiențe pe care nu le-am rezolvat. Și apoi, uh, în ce privește contextul, mai trebuie să lămurim conceptul strategic al NATO. Care sunt ambițiile NATO până la urmă? Pentru că dacă vrem să avem complementaritate, atunci trebuie să ne clarificăm mai clar rolurile noastre. Mm. Și în ce privește acest uh, efort de clarificare, trebuie să știm ce face NATO, ce face Rusia uh, și să vedem în ce direcție merge ONU, pentru că și ONU este pe calea de transformare. Deci, odată ce comunitatea internațională se va transforma, abia apoi să modificăm obiectivul global. Deci, am identificat câteva deficiențe care există în continuare și nu văd uh, niciun semn de îmbunătățire considerabilă în viitorul apropiat, dar văd câteva îmbunătățiri mai mici. Și cred că um, constrângerile economice pe care le suferim acum ne-au forțat, uh, cel puțin pe unii dintre noi, să partajăm, să punem împreună, să ne reunim în uh, câteva zone foarte importante, precum transportul aerian, și chiar și grupurile tactice de luptă. Uh, deci, um, această criză este un factor de transformare până la urmă. Câteva cuvinte despre Atalanta uh, și utilitatea acestei operațiuni. Operațiunea este utilă și nu am să pot să vă dezvălui prea multe pentru că operațiunea este în desfășurare și nu putem dezvălui informații, dar este o operațiune valoroasă și pot să vă spun că în ultimele luni am uh, prins vreo 60 de pirați și am distrus 11 vase ale acestora. Și asta din cauza că am avut informații. Aș dori să uh, laud în special contribuția uh, avioanelor, uh, aeronavelor militare care ne-au ajutat foarte mult. Avem un efort internațional de colaborare foarte bun la nivel tactic în acest teatru de operații și reușim să um, împărtășim informație pentru a um, identifica țintele. În ce privește um, instruirea pe care vrem să o desfășurăm în Somalia, sunt de acord. Avem misiune de instruire pentru forțele somaleze, tocmai pentru a combate pirateria. Vom avea, desigur, niște efecte pozitive, dar nu vom putea rezolva problema pirateriei și nu vom putea să stabilizăm zona pe termen uh, lung. Deocamdată nu pot să comentez prea mult, dar pot să vă spun că avem uh, un număr foarte mare de activități sponsorizate de Uniunea Europeană aici în Somalia. Comisia a investit, a alocat uh, sume foarte mari de bani și, din câte știu, există 87 de proiecte individuale pentru zona somaleză. Deci, iată că Uniunea Europeană face eforturi uh, de amploare pentru această zonă. Desigur, progresul va fi unul încet, dar va exista. În ce privește hobby-ul meu de chainsawing, uh, nu pot să îl recomand, însă să știți că relaxează și face foarte mult bine. M-ați întrebat ce învățăminte am tras din cooperarea cu chinezii, japonezii și ceilalți din operațiunea Atalanta. E bine, am invitat alte trei state să ni se alăture în uh, PSAC și ele au acceptat. Dar uh, ceea ce se întâmplă în operațiunea Atalanta nu este un lucru absolut nou. Nu am aici lista tuturor statelor membre, dar când eram la comanda EUFOR în Bosnia, cred că aveam aproape 40 de state participante la această forță EUFOR și multe dintre ele nu erau uh, țări NATO non-UE, ci uh, țări din America de Sud, de exemplu. Avem deci state terțe care sunt uh, deschise și care vor să participe la operațiunile PSAC. Este o practică obișnuită. Și avem un exemplu notabil despre care nu se vorbește foarte mult, cel al Rusiei care a participat la operațiunea CIAD. Ei au oferit mijloace critice, au uh, pus la dispoziție elicoptere care au fost uh, esențiale pentru evacuarea medicală a personalului de acolo. De asemenea, au contribuit la uh, mijloacele logistice și la forța de reacție rapidă. Ați menționat riscul dezertării. Forțele somaleze pe care le instruim ar putea să meargă la cel care o plătește mai mult. Este adevărat. Suntem conștienți de acest risc. Cred că una dintre precondițiile pe care statele membre insistă să le aplice la această operațiune de instruire este următoarea. Se face tot posibilul să iau toate măsurile pentru a împiedica dezertarea. Și avem câteva măsuri pe care pot să vi le dau. Spre exemplu, vom plăti stipendii celor care uh, sunt instruiți și uh, nu avem uh, cifre uh, cu privire la fondurile disponibile, dar știu că SUA pune la dispoziție acești bani pentru recruții somalezi care vor participa la instruire. Apoi, după ce aceștia se întorc la Mogadishu, vor fi plătiți, vor avea salarii. SUA s-a angajat să contribuie cu 50% din banii necesari pentru uh, plata forțelor de securitate somaleze. Și există discuții diplomatice pentru colectarea celorlalte 50%. Am un, uh, așa, un, o impresie foarte pozitivă pentru că la Bruxelles s-a ținut un uh, consiliu pe această temă care, uh, sigur, a promis să angajeze sume considerabile care încă nu au fost alocate, dar care ar putea fi folosite sau ajustate. Deci putem fi optimiști, forțele de securitate somaleze vor fi plătite sau cel puțin vor exista bani pentru ca ele să fie plătite. Sperăm ca indivizii somalezi să și plătească, să și primească banii există întotdeauna un risc când trimiți valize pline de bani în Mogadishu și uh, te aștepți ca ei să fie distribuiți uh, cui trebuie. Este o activitate de mare risc, însă ONU a reușit să ia măsuri, să instituie mecanisme pentru a se asigura că banii ajung la indivizii uh, la care trebuie, la destinatari. Există forțe de poliție care se ocupă cu acest uh, cu, a, cu asigurarea banilor, iar PricewaterhouseCoopers a testat mecanismul, deci avem asigurări că banii vor ajunge la destinatari acolo în teren. Și încă câteva remarci. Forțele de securitate somaleze, la momentul în care se întorc, vor fi um, instruite suplimentar de Amison. Uh, și ca parte a pachetului de instruire primit în Uganda, acești mentori îi vor uh, instrui la început și uh, la sfârșit. Vor avea o, un fel de legătură, un fel de asociere foarte strânsă. Fiecare recrut va avea un instructor, un mentor și vor exista două serii de verificări. Recruții din Mogadishu vor fi uh, verificați de Amison și, sigur, ne putem întreba dacă această verificare este fiabilă. Dar uh, cei din Uganda vor face tot ce pot pentru că există o miză foarte mare și strategia nu va avea succes decât dacă forțele de securitate somaleze sprijină cu adevărat guvernul. Deci este în interesul Ugandei ca verificarea să fie una serioasă. Iar cei care sunt uh, declarați uh, aprobați, cei care reușesc să treacă textul, testul, uh, își vor face meseria cu seriozitate. Apoi, printre alte lucruri, Vă mai spun că noi nu instruim oameni fără a ține cont de drepturile omului și drepturile soldaților. Am spus că am să mai aduc vorba despre Statele Unite și despre colaborarea dintre PSAC și NATO. Eu aș vorbi mai degrabă despre PSAC și SUA, pentru că după cum am spus, SUA va plăti stipendiile acordate uh, recruților somalezi atât timp cât vor fi instruiți în Uganda. Și nu doar atât, SUA va pune la dispoziție și echipamentul necesar, echipamentul de luptă. De asemenea, vor mai finanța și alte costuri pe care le uh, suportă forțele de securitate somaleze. Iar acest lucru nu se face unilateral, ci printr-o colaborare strânsă. Acum două săptămâni s-a ținut o reuniune la Impala pentru a perfecta acest uh, acord dintre UE, SUA și Uganda și alți parteneri. Și cred că zic bine când zic că acesta este prima colaborare militară directă de acest tip dintre SUA și UE. Ați vorbit despre un vid juridic um, care ne împiedică să urmărim penal pirații. Nu cred că există un vid juridic, un vacum juridic, ci în multe state membre ale Uniunii Europene nu avem vid. O, o lipsă de voință de a-i aduce pe pirații somalezi aici pentru că probabil nu vor ca diaspora somaleză să se consolideze aici în Uniunea Europeană, ca să fiu foarte politicos. Și nu cred că este uh, bine când uh, nu este corect să spuneți că statul kenian nu are suficiente resurse pentru că au acolo un uh, sistem judiciar și penitenciar pus la punct pentru a se asigura că pirații sunt uh, condamnați și rămân închiși acolo în Kenya cu garantarea drepturilor cunoscute, care este partea de beneficii pe care o primesc uh, teroriștii din răscumpărările plătite piraților, datele nu sunt foarte clare. Din păcate, au existat informații eronate uh, emise de autoritățile din Portland care, din păcate, au, uh, au fost publicate și au fost preluate de ONG-uri. Apoi ONG-urile au contestat aceste date pe care le-a uh, emis Portland. Și până la urmă se pare că banii ajung la grupurile de insurgenți. Mass media a comentat foarte mult, însă noi nu avem probele pentru a infirma sau confirma aceste afirmații. În ce privește uh, terenul sau zona somaleză, Uniunea Europeană încearcă să sprijine guvernul și să stabilizeze zona. Aceasta a fost politica generală. Am uh, oferit sprijin, statele membre au oferit sprijin individual autorităților uh, din Somalia, autorităților Pentland. Și avem contacte frecvente la nivel de autorități de reglementare, pentru că foarte adesea uh, în operațiunea Atalanta găsim uh, nave care sunt în derivă pe mare și unele sunt bărci de pescuit. De fapt, toate ar fi bărci de pescuit, dar nu pe toate găsim pescari. pescărițe cu siguranță nu sunt. Dar în orice caz, unele pescuiesc oameni, ființe umane, pentru că există un trafic destul de mare de ființe umane și trebuie să avem comunicații foarte bune, pentru că atunci când îi uh, salvăm pe vieții oameni, trebuie să putem comunica între noi. Trebuie să comunicăm pentru că unele state membre au pus la punct programe pentru a construi uh, capacități de pază a coastei și uh, de protejare a pescarilor. Apoi m-ați întrebat care a fost a doua limbă. Este franceza. N-aș vrea să vorbesc acum în franceză, dar uh, uh, și îmi dau seama că nu toată lumea vorbește franceză așa de curent ca mine, așa de fluent. Aș vrea însă să constat că că nu, vrea, nu vreau să dăunez limbii ariane. De asemenea, pot să vorbesc și limba germană, dacă doriți. NATO every week. Privind relațiile cu NATO, eu mă văd aproape săptămânal cu cineva de la NATO, în mod uh, oficial, neoficial. Cred că m-am văzut cu doi asistenți de secretar general. Uh, miercuri. Deci depinde, dar e vorba despre contacte frecvente și periodice. De obicei la nivel informal și sunt substanțiale. Vă mulțumesc. Din păcate, trebuia să încheiem la șapte fără un sfert, deci v-aș ruga pe, pentru următoarea rundă de întrebări să vă limita, limitați la un minut. Vicepreședintele, vă mulțumesc, domnule general, pentru informații. Voiam să vă pun o întrebare despre Atalanta, dar am uh, primit deja destule răspunsuri bune. Privind Altea și, Bos- și operațiile din uh, Bosnia-Herzegovina, Herțegovina. Ne-am uh, întâlnit cu ministrul apărării din Spania, care ne-a spus că se discută între miniștrii apărării, dintre care unii spuneau că situația e destul de bună pentru a încheia această operațiune, chiar în anul curent. Sunteți de acord cu acest tip de optimism? Domnul Gomez. Ne-ați putea spune ceva despre misiunea PESA? Este dotată cu personal? Va avea vreun efect? Este foarte important pentru noi, pentru că se află lângă noi. Cealaltă întrebare a mea se referă aș dori să intrați în detalii privind limitările acțiunilor PSAC în, în domeniul maritim în special și cum se poate um, Cum se potrivește acest lucru cu clauza de esență reciprocă? și uh, cum putem face legătura cu strategia europeană de apărare. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule general, ați um, menționat CNPD și faptul că a preluat sarcinile direcției pentru personal. Uh, mai multe grupuri s-au referit la uh, Lady Ashton deoarece organizarea planif- privind uh, planificarea uh, actuală, unitatea pentru planificare strategică, care este în curs de înființare, din câte știm noi, cei mai mulți oficiali, înalți oficiali, au o pregătire militară, deși cele mai multe operațiuni civile și uh, militare ale PSAC sunt de natură civilă în proporție de 75%. Aș dori să știu dacă credeți că este bine așa. Eu cred că ar trebui să avem o diferențiere mai bună pentru că, din câte știm noi, toate uh, persoanele cu rang înalt au această pregătire militară. Dacă noi în Uniunea Europeană vrem să punem mai mult mai mult accent pe acțiunile civile, ceea ce am făcut în uh, trecut, ar trebui să avem o mai bună diferențiere la acel nivel și să avem un director general pentru gestiunea uh, crizelor și uh, asigurarea păcii, domnul Erhauser. Am o scurtă întrebare. V-ați referit la cooperarea militară și Agenția Europeană de Apărare cu prototipurile sale și vreau să vă întreb dacă sprijiniți aceste proiecte și ce credeți despre șansele sale de succes, doamna vicepreședinte. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a vă felicita pentru misiunea din Bosnia-Herzegovina. Cred că a fost o misiune de succes. Uh, sub conducerea dumneavoastră și revin la chestiunea piraților, pentru că aici vedeți că toată lumea iubește pirații, inclusiv dumneavoastră, pentru că ați uh, fost și într-o orchestră de copii, dar n-ați spus nimic despre cooperarea cu guvernul somalez. Există așa ceva? Nicolai. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte Nicolai. Domnul Ianis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare de ordine generală. Și eu sunt un eurosceptic, însă se pare că unii dintre cei prezenți sunt mai favorabili ideii unii unii. Un poet spunea că nu vezi drumul din față, dar îți croiești propriul drum. Asta trebuie să facem. Dar adesea, în scopul apărării, aceste probleme nu sunt văzute ca probleme europene sau parlamentare. Se pare adesea că acționăm fără a avea niște politici bine definite. Și vă mulțumim pentru informațiile oferite, au fost foarte utile. Um, thank you. Uh, well, thank you for, uh mulțumesc din nou pentru aceste întrebări uh, interesante. Privind Bosnia și Herțegovina, este vremea să încheiem? Nu este o întrebare militară. Există o evaluare militară conform căreia uh, sarcinile militare s-au uh, realizat. Însă, hotărârea dacă este sau nu necesară prezența militară pentru a menține stabilitatea într-o zonă instabilă, nu este o judecată de ori militar, ci politic. Privind Guinea-Bissau, dacă am făcut vreo diferență, cred că uh, Guinea-Bissau se află într-o asemenea stare de uh, tulb tulburări, uh, încât n-aș vrea să spun că am uh, rezolvat uh, foarte mult, dar cred că ceva am rezolvat, deoarece guvernul și oficialii din cadrul guvernului au început să facă propuneri de reformă, ceea ce în sine reprezintă un pas înainte. Propunerea care se discută acum este cât Uh, de mult ar trebui să sprijine Uniunea Europeană uh, proiectul Guinea-Bissau. Uh, Cred că am realizat ceva, dar dacă într-o, înmulțești zero cu orice număr, obții tot zero. Iar Guinea-Bissau s-a menționat la nivelul de zero mult timp. Deci orice îmbunătățire aduci, se menține nivelul de 0. Privind uh, chestiunea maritimă, limitările PSAC și compatibilitatea cu uh, clauza de uh, asistență reciprocă. Dacă mi-amintesc bine, înaltul, înaltul reprezentat a spus la sfârșitul observațiilor sale de la Strasburg săptămâna trecută că uh, nu citez, dar cam asta a spus, că ar trebui să analizăm, să avem grijă să nu avem niște granițe artificiale, dure, între ceea ce, in, uh, ceea ce este în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Noi știam acest lucru de multă vreme. Dacă, de exemplu, ce este o problemă de uh, securitate? Este de ordin militar? Uh, atacul cibernetic este de ordin militar sau civil? civil. Care, care e diferența între crima organizată și terorism și insurgență? Este o zonă neclară. Și această linie de demarcație confuză uh, se accentuează. În uh, ceea ce privește domeniul maritim, este dificil pentru că există uh, aspecte de multitask. Proiectul de supraveghere maritimă Wise cred că va clarifica uh, capacitățile maritime în interior și în exterior. Întrebarea este cum gestionăm uh, acest lucru și cred că tratatul Lisabona ne poate veni în ajutor din punct de vedere organizatoric pentru a ne ocupa de o problemă Direcția de gestionare a crizelor și planificare cred că este prea devreme pentru a evalua. Această direcție abia a fost înființată în februarie, la 1 februarie, și au trecut abia șase săptămâni, deci este prea devreme ca să evaluăm. Va fi nevoie de restul anului pentru ca această direcție să își uh, intre în uh, să uh, devină complet funcțională și nu ar trebui evaluat izolat, pentru că trebuie să colaboreze cu toți uh, ceilalți, toate celelalte părți implicate și uh, trebuie judecate toate instrumentele de gestionare a crizelor și din acest, din acest motiv și împreună cu Comisia și contribuțiile statelor membre. De exemplu, chiar și în cazul uh, statului major european nu exista destul personal și am invitați chiar și civili să uh, lucreze în, cazul, în cadrul statului major pentru planificare. Deci, nu cred că trebuie să dați curs uh, temerilor încă. Trebuie să privim problema la nivel global. Avem nevoie de Uh, o direcție generală pentru asigurarea păcii? Cred că nu. Eu vă pot spune că în niciun caz nu-mi doresc războiul. Uh, tot ce putem face pentru a preveni războiul, fie că este vorba de reforma sectorului de securitate sau uh, contra uh, acțiunile împotriva pirateriei sau orice contribuție militară sau a, a poliției sau a oricui uh, pentru asigurarea păcii este ceva binevenit, fie că este pre- sau post-conflict. Și cred că axarea pe clădirea păcii um, ne depărtează de adevărata problemă. Trebuie să fim proactivi și nu